Uh, good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș vrea să acord timpul necesar prietenilor noștri pentru a-și pune căștile și pentru a căuta limba dorită. Veți vedea și uh, denumirea fiecarei limbi și numărul Eh, pe care trebuie să-l selectați pentru a recepționa interpretarea în căști. În felul acesta veți putea verifica dacă tehnica funcționează bine. Și eh, ne-am gândit să organizăm și deschiderea oficială unei săli în care va purta uh, denumirea premiului Saharov pentru un an, felul acesta a sărbători pe cei care uh, au obținut acest premiu. Și uh, i-am invitat astăzi pe 12 laureați ai premiului Saharov să se afle în mijlocul nostru. Numărul câștigătorilor este mult mai mare, pentru că dumneavoastră reprezentați sute de mii de oameni din lumea întreagă, cetățeni care doresc să-și îmbunătățească situația din țările în care trăiesc și uh, vă onorăm pentru curajul dumneavoastră, pentru lupta dumneavoastră. Sunteți un exemplu pentru noi toți în Uniunea Europeană. Mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră care au avut de suferit pentru a-și impune drepturile omului. Pentru noi aceste drepturi sunt de la sine înțelese în Uniunea Europeană, dar știm că trebuie să acționăm cu și mai mare responsabilitate în viitor pentru angajamentul nostru pretutindeni în lume unde trebuie apărate drepturile omului. Dumneavoastră reprezentați societă, societățile civile din țara voastră, ONG-urile, organismele care luptă pentru drepturile omului și vorbiți în numele celor care nu se pot exprima liber și care uh, au de suferit în urma uh, atitudinilor curajoase. Deci, uh, trebuie să uh, luptăm pentru drepturile fundamentale care uh, apără dreptul la viață, la integritate, dar este vorba și de libertatea de expresie, de libertatea de gândire. Fără aceste libertăți va exista în continuare o primare din partea celor puțini, uh, a celor mulți. Deci, Uniunea Europeană se uh, bucură astăzi de uh, drepturile omului, dar și cetățenii noștri au avut de suferit în trecut. Noi știm ce înseamnă să fii oprimat. Tocmai de aceea este uh, responsabilitatea noastră a Uniunii Europene să însemne o lumină în întuneric, să demonstrăm că există o cale mai bună și iar valorile pe care le apărăm nu sunt doar valori europene, sunt valori universale și uh, ele trebuie să existe pretutindeni în lume. Deci, să ne spunem încă o dată, noi toți luptăm pentru valori universale. Dragi prieteni, astăzi este o zi deosebită. Noi, membrii Parlamentului European, simțim că avem o responsabilitate deosebită vis-a-vis -vis de laureații premiului Saharov. Iar acest premiu trebuie să însemne mai mult decât o ceremonie anuală la Strasburg pentru acordarea premiului Saharov. Aceasta este convingerea mea personală. Tocmai de aceea am propus să creăm această rețea, să creăm o platformă, să avem un schimb de experiență, să învățăm unii de la alții. Deci noi trebuie să învățăm de la dumneavoastră și uh, trebuie să rămânem în continuare în legătură cu toți deținătorii acestui premiu, să valorificăm expertiza dumneavoastră, care este o resursă valoroasă. Această conferință este cu atât mai importantă cu cât lumea de astăzi se schimbă foarte repede și în vecinătatea uh, răsăriteană și de sud a Uniunii Europene Astăzi se scrie istorie din acest punct de vedere și serviciul nostru de acțiune externă acționează în spiritul uh, respectării drepturilor omului. Este în interesul național al statelor membre ale Uniunii Europene. Deci este mai mult decât o chestiune de politică externă. Este o obligație care ne revine și uh, s-a Suu Kyi uh, a spus-o când s-a adresat societăților libere, spunând, vă rog, serviți-vă de libertatea dumneavoastră pentru a promova libertatea noastră. Știm că nu există un scenariu unic pentru tranziția spre democrație, dar este nevoie de o nouă generație de lideri. S-a constatat asta în Spania, Portugalia, în țările din estul Europei, în Republica Moldova, în Serbia. Și noi astăzi nu trebuie să ne asumăm rolul de a da lecții, ci de a încerca să sprijinim aspirațiile tuturor celor care își doresc libertatea și cel mai important pentru noi este să schimbăm opinii între noi, să avem un schimb de uh, gândire, pentru că în uh, Totdeauna când uh, într-o perioadă de tranziție se reflectă voința oamenilor, uh, oamenii își doresc să trăiască într-o societate democratică oamenii, partidele politice, mișcările civile trebuie să beneficieze de dreptul garantat de a se putea exprima și critic într-un proces de reformă pentru a determina schimbările. Iar ei nu trebuie să fie intimidați de către autorități, cum din păcate se întâmplă în multe locuri din lumea întreagă. Și acest lucru Uh, îl cunoaștem cu toții, să ne gândim care este situația din Tibet, fie că este vorba despre reprimarea violentă a demonstrațiilor de, sau de exprimarea unei presiuni asupra activității societăților civile, a grupurilor religioase, a ONG-urilor, lucru care ne îngrijorează la modul cel mai serios. Dar există și semne încurajatoare în diverse regiuni din lume. De pildă, autoritățile din Myanmar sperăm să își respecte promisiunile și să uh, realizeze reformele necesare care să ducă la alegeri libere și care să garanteze libertățile fundamentale. După cum știți, Aung Sang Suu Kyi, care este laureată a premiului Saharov um, și Liga Națională pentru Democrație se află în fruntea acestei bătălii. Este dincolo de orice um, întrebare că noi putem ajuta tranziția spre democrație apărând valorile uh, esențiale care trebuie să se afle în centrul acțiunilor noastre. De aceea, acest Parlament a insistat pentru a obține mai multe resurse pentru uh, monitorizarea campaniilor și alegerilor pentru a simula societatea civilă, partidele politice din țările aflate în tranziție. În al doilea rând, pe termen mediu, trebuie să creăm prosperitatea. Va fi singura cale pentru ca tranziția și reformele să devină la un moment dat durabile. Este o chestiune absolut esențială că la un an, doi după uh, Revoluție, uh, schimbările democratice trebuie să garanteze prosperitatea viitoare este de importanță deosebită pentru tinerele generații. Ele trebuie să aibă o perspectivă clară uh, pentru viitorul lor, iar Parlamentul European este conștient că sprijinul financiar trebuie să fie direcționat în această direcție. Iar pe termen lung, cred că trebuie să încurajăm modelele civile. Noi credem în acest model în baza experienței mele pot să spun acest lucru și vizite recente Africa de Nord, Orientul Mijlociu, dar și anterior în Balcanul Occidental, în partea de sud-est a Europei, am dobândit convingerea că integrarea um, vecinilor noștri um, în, spre demersurile Uniunii Europene pot stimula democrația. Sigur că nu putem acorda calitatea de eh, membru al Uniunii Europene tuturor statelor vecine, dar putem oferi un parteneriat care să se bazeze pe pace și prosperitate. Și uh, va fi o situație uh, utilă ambelor părți. În această direcție dorim să acționăm. În final, voi spune, doamnelor și domnilor, câteva cuvinte despre importanța tehnologiei uh, și rețelelor sociale care pot susține societatea civilă. În anii 80 am avut experiența mișcării uh, Solidarnos. După aceea știm uh, ce rol a avut uh, planul Marshall și de asemenea mișcările din 89 și primăvara de la Praga. Am, ne-am folosit de atunci de mesaje scrise de mână, de asemenea de mesaje tipărite și de cuvinte. Dar astăzi, din fericire, avem internetul, telefoanele mobile, alte uh, mijloace de comunicare. Evident, utilizarea lor poate fi și periculoasă. Mulți dintre laureații ă, premiului Zaharov s-au folosit de aceste instrumente, de pildă disidenții care s-au folosit de soluții cibernetice în China și de asemenea de mesaje prin Twitter în zona arabă. Dar această tehnologie înseamnă și că s-a deschis un nou front Um, împotriva celor care doresc pe această cale să promoveze pacea și care, din păcate, sunt supravegheați, sunt cenzurați. Deci noi nu suntem siguri dacă uh, situația lor în felul acesta este mai bună sau mai gravă servindu-se de această tehnologie în statele lor. Câteodată am sentimentul că în țara mea, în experiența noastră, a fost poate mai ușor fără să putem recurge la aceste mijloace uh, tehnologice. Oricum, este o nouă provocare pentru politica noastră să stimulăm drepturile omului și companiile, uh, providerii au responsabilități deosebite. Companiile internaționale au responsabilități. Uh, ei pot aduce o contribuție enormă în protejarea libertății de gândire și de expresie oriunde în lume. Dacă nu acceptă să devină instrumente în mâinile uh, celor care oprimă aceste libertăți. Stimați prieteni, primăvara arabă, revoluția uh, internetului, a noilor tehnologii, Uh, Facebook-ul, uh, Twitter-ul pot contribui la prăbușirea dictaturilor, dar în primul rând spiritul uman este cel care poate să schimbe lucrurile în bine. Aceasta este ideea care va învinge. Cuvântul uh, trebuie să-și păstreze forța de convingere și puterea. Benazir Bhutto a spus odată și citez. Poți să arunci un om în închisoare, dar nu poți să arunci o idee în închisoare. Poți exila un om, dar nu poți exila o idee. Poți omorâ un om, dar nu poți ucide o idee. Deci, acest punct de vedere îl susținem cu toții, libertatea o susținem cu toții. Vă mulțumesc că ați venit astăzi în mijlocul nostru. Mulțumesc! Și dacă îmi dați voie, voi da cuvântul acum domnului Serghei Kovalev. Cu doi ani în urmă am discutat cu laureații premiului Saharov uh, și memoria al laureaților. Ne-am dorit să creăm o rețea a deținătorilor premiului Saharov și am decis ca prin prima președinție în istoria noastră să fie un memorial și uh, domnul Serghei Kovalev în calitate de copreședinte al uh, câștigătorilor premiului Zaharov uh, ne va vorbi. Deci, stimate prieteni din Rusia, vă invităm să vă adresați grupului nostru. Ați fost într-un fel cofondator al acestui uh, premiu în 1988 uh, și ați dorit să luptați împotriva violării drepturilor omului în Rusia. Și uh, de asemenea ați fost fondatorul primei asociații care în URSS uh, în 1969 um, nu, 68, spuneți, da, bun, 68 uh, v-ați propus să apărați drepturile omului. Deci, um, câștigătorii um, ai premiului Saharov în 2009 ați fost. Și și Ludmila Alexeva, prietena noastră, și mulțumesc uh, pentru prezență și Oleg Olof. ați obținut acest premiu. Îmi pare rău că uh, domnia sa nu poate să participe astăzi la întâlnire, dar pentru mine este o mare plăcere să vă salut pe dumneavoastră, doi dumneavoastră continuați uh, de 40 de ani să militați pentru drepturile omului. Domnul Covalev, doamna Alexeeva, aveți cuvântul, poate că îi dăm cuvântul întâi domnului Kovalev și după aceea doamnei Alexeeva. Vă rog. Eh, Спасибо, господин президент, за вашу яркую, впечатляющую речь. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră impresionantă. Pe scurt, eh, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre prietenul nostru Orlov, care din motive tehnice nu a putut participa astăzi. Dânsul se află la Minsk la o întrunire despre care se va afla mai târziu în această după Această conferință se numește Conferința Saharov și nu este o coincidență. Parlamentul European are privilegiu și și-a asumat răspunderea uh, acordării și susținerii acestui premiu Saharov. Pentru a răspândi spiritul uh, lui Saharov uh, peste tot în Europa. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre dânsul. Saharov a fost uh, o persoană care a condus o politică reală. A susținut niște idei puternice, pregătind terenul pentru inițierea unei politici reale, adevărate. Și dacă aceste idei nu se respectă, devin uh, un pericol pentru noi toți. Uh, nu a existat un uh, laureat Saharov din Europa de Vest, însă valorile universale pe care le <clears throat> susținem noi reprezintă un rezultat al culturii europene. Și nu putem nega acest lucru. Acestea ar trebui să fie universale, însă ele constituie rezultatul unei evoluții a politicii europene și creștine. Și acest lucru ne îndeamnă să reflectăm de ce oare țările care au fondat aceste valori nu sunt reprezentate aici ca și laureate a acestui premiu. Pentru că ceea ce domină în lume este o situație foarte îngrijorătoare pentru care s-a vărsat mult sânge, însă cred că noi nu înțelegem că criza care îngrijorează lumea noastră interconectată global face ca criza să nu fie doar una economică, ci una de natură morală, juridică și politică. Și este această situație a darwinismului social, a, a politicii a, machiavelice, de care a vrut să se debaraseze Zaharov atunci când a apărut pentru prima oară pe scenă ca vorbitor în vara lui 68. <clears throat> Asta a fost intenția sa de a se îndepărta de politica tradițională, însă aceste idei, din păcate, au fost uitate în lumea de astăzi, ceea ce a dus la foarte multe dificultăți. Mi-aș permite să vă ofer doar un exemplu personal succint, dacă prietenul meu și eu personal, ca susținători uh, a politicii reale, discutam la un moment dat problema conferinței de la Ialta și țările învingătoare care uh, au câștigat război împotriva lui Hitler s-au așezat la masă cu Stalin și au trasat uh, o nouă hartă. Dar aceasta a lăsat uh, urme în inimile a milioane de europeni. Uh, prietenul meu mi-a spus, ei bine, uh, evaluarea ta este corectă, dar dacă tu ai fi fost acolo la masă Uh, la tratativele de la Ialta, ce ai fi făcut? Ce decizie crezi că ai fi fost forțat să iei? <clears throat> Am fost cutremurat inițial de această întrebare și apoi mi-am dat seama că probabil aș fi făcut exact același lucru uh, ca Roosevelt și Churchill. <clears throat> Și asta ne aduce la sâmburele întrebării pentru că este realitatea zilelor noastre. Pentru că nu putem trăi într-o lume în care conferințe precum cele de la Ialta sunt posibile, <clears throat> unde securitatea unora se plătește cu viețile și libertățile altora, care vor plăti cu viața lor. Și aceasta este principala idee propovăduită de Saharov. Dânsul a fost implicat uh, constant și nu cunosc uh, pe nimeni altul care să fi suferit atât de mult atunci când uh, persoane erau arestate și condamnate pe nedrept. Avea undeva această capacitate de a simți în propriul corp suferința altora. <clears throat> și se întreba de ce nu putem trăi în această lume pașnic și fără a ne război. Eforturile sale au fost îndreptate spre găsirea unei noi paradigme politice. Saharov nu a fost uh, singurul care a urmat acest ideal. Au existat și alți oameni la Lisbor înaintea sa. Așadar, să nu uităm nici pe cei care l-au precedat. <clears throat> Gen Albert Einstein, îmi scap acum numele altui personaj important. În orice caz, un renumit matematician și filozof. Am să mi-l reamintesc în două minute. Și, în fine, Saharov însuși și Mihail Gorbaciov, susținători a unei noi școli de gândire politică. Lucru vital, pentru că fără acest curent de gândire, lumea uh, se va afla într-un constant pericol. Burton Russell, despre el era vorba, mi-am amintit. Uneori uh, am un lapsus. Așadar, toți acești oameni spuneau, de fapt, același lucru. Toți vedeau o lume viitoare în care valorile universale proclamate și deseori repetate nu vor fi însemnate doar cuvinte, ci baza pentru decizii politice adevărate. Și fiecare dintre aceștia uh, vedeau această nouă situație politică în mod diferit. <clears throat> Eu am uh, motive să cred că Saharov a fost uh, cel mai profund gânditor dintre cei care vorbeau despre această paradigmă politică, însă nu avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta acest subiect mai în detaliu. În orice caz, noi trebuie să ne dăm seama că asta este uh, gândirea saharoviană reală și de atunci lumea s-a mișcat uh, în altă direcție, prin această integrare masivă, dacă ne gândim doar la tranziția de la o uniune economică la una politică, a unei uniuni de valori, aceasta deseori este asociată cu contradicții. Mă gândesc și la soarta uh, Uh, propusei Constituții paneuropene. Aceste dificultăți uneori sunt uh, inevitabile. Dar mă întreb, de ce trăim în continuare într-o lume în care evenimente precum Ialta sunt uh, inevitabile, la fel ca și Hiroshima și Nagasaki? pentru că atâta timp cât ele sunt posibile, nu vom putea depăși noile provocări care vor veni. Mie mi se pare că domnul președinte a lansat o idee excelentă, acea unei rețele a laureaților premiului, premiului Saharov, și este un pas încurajator în direcția cea bună. Mie mi se pare că această rețea a laureaților Saharov ar trebui să se reunească o dată pe an sau uh, o dată la doi ani pentru a discuta despre ideile noastre și poate că ar trebui să avem un fel de program constant, pentru că ceea ce ne reunește este ideea lui Saharov, de care nu trebuie să ne despărțim niciodată. Mulțumesc! I would like to ask... Uh, Mulțumesc! Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Ludmila Masieva. Da, da. It's okay. Я счастлива и горда находиться здесь. Sunt foarte bucuroasă și mândră că mă aflu alături de dumneavoastră, alături de uh, alți laureați ai premiului Zaharov din alte state și din alți ani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek, pentru această ocazie unică nu doar de a citi unii despre alții, ci de a ne și întâlni și a putea vorbi față în față despre problemele cu care ne confruntăm și despre uh, munca noastră. Mă bucur că suntem uh, cu toții reuniți de ideile și numele lui Andrei Zaharov. El este uh, un contemporan de-al meu, un om uh, mare, un mare om, cum uh, nu se întâlnește în fiecare generație. Pentru toți laureații premiului Zaharov și pentru toți aceia care ne împărtășesc ideile, pentru că sunt mulți oameni în statele noastre care gândesc ca Andrei Zaharov și pentru toate aceste persoane, Zaharov reprezintă un ideal de neatins, dar totuși un ideal pe care îl împărtășim cu toții. Anul trecut, uh, premiul Zaharov a fost acordat uh, a trei uh, activiști ruși pentru drepturile omului, domnului Zahar, Zahariov, mie și domnului Arlov, care nu a putut uh, veni astăzi la reuniune. E vorba de uh, președintele grupului uh, memorial pentru drepturile omului. El este la Minsk, acum în Belarus, pentru că acolo se desfășoară acum procesul lui Andrei Biliaschi, un uh, liderul organizației uh, belaruse pentru drepturile omului, care încearcă să îi ajute pe toți aceia care se luptă să se asigură că Belarusul va deveni o țară democratică bazată pe statul de drept și care dorește să uh, zguduie jugul dictaturii în mod pașnic. Uh, sentința uh, s-a fost pronunțată astăzi și reprezintă 5 ani de închisoare. Noi uh, sperăm să ne reunim eforturile și să facem în așa fel încât Andrei Biliavski să fie eliberat cât mai curând și să continue uh, lupta pe care o purtăm uh, cu toții împreună astăzi. Mulțumesc foarte mult! Well, I would like to... Președintele, îi voi uh, invita acum pe oaspeții noștri laureații premiului Zaharov din ultimii ani să ia acum cuvântul. O voi invita mai întâi pe doamna Salima Ghezali, Uh, jurnalistă din Nigeria, din nordul Africii, o regiune foarte simbolică pentru noi toți, în uh, CV-ul dumneavoastră scrie că sunteți uh, activistă pentru drepturile femeilor, nu pentru drepturile omului, dar pentru mine cele două sunt echivalente. Poate că, echivalente. Poate că ar trebui să schimbăm ceva. Pentru mine cele două noțiuni sunt absolut identice. Bineînțeles, democrația este unul dintre obiectivele dumneavoastră. Ați primit uh, premiul Zaharov uh, în anul 1997. Erați la liceu în uh, perioada aceea, cred. Sunteți foarte tânără. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte, vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezență. Se vorbește foarte mult despre laureații premiului Zaharov în acest moment. Acesta este un lucru bun, dar cred că specificitatea momentului uh, prezent ar fi um, mai bine să vorbim despre un moment Zaharov. Vorbim despre universalitate în domeniul drepturilor, în în domeniul valorilor, democrației, drepturile omului, toate aceste lucruri care aparent ne reunesc în luptele pe care le purtăm și în întâlnirile pe care le avem. Cred că este de asemenea momentul să vorbim și despre universalitatea uh, părților implicate și despre universalitatea acțiunilor. Când am primit uh, premiul Zaharov în 1997, nu l-am primit pentru calitățile mele personale, ci Eh, din cauza eh, dificultăților eh, cu care se confrunta țara mea, o țară emblematică, din cauza istoriei sale, independența, libertății, anticolonialismul nu este un concept foarte îndepărtat. Noi am trecut prin perioade insuportabile. Mulți prieteni din Algeria credeau uh, la momentul respectiv că trebuie să uh, privim și situația de acolo. La momentul respectiv a existat o mobilizare extraordinară a actorilor societății civile din Europa și vorbesc despre asociațiile și organizațiile non-guvernamentale care militează în domeniul drepturile omului. Atunci uh, a mai fost și o încercare de asociere Uh, la nivel european, uh, crearea unei asociații um, angajate la nivel um, european, care a ajutat uh, algerienii să um, elaboreze o propunere o propunere emblematică care consta în faptul că politicul trebuie să primeze în fața militarului comunitatea Sante Jiduz a uh, reușit să ne reunească în 1995. S-a reunit în uh, Algeria, s-au reunit uh, partide politice de toate culorile. Ele s-au reunit cu societatea civilă și cu militanții pentru drepturile omului pentru ajungerea la un contract politic. Pentru că venise momentul uh, să vorbim despre lupta popoarelor din Africa și nu numai um, pentru uh, libertate. E vorba de semnarea, um, între ghimele, a unui contract politic, unui contract social, care, un lucru care trebuie realizat pe plan local în societățile și statele noastre, dar și la nivel global. Cum s-a spus înaintea mea, uh, democrația și universalitatea trebuie să reprezinte un întreg și uh, în legătură cu uh, schimbul de opinii pe marginea acestui întreg trebuie să ne concentrăm, pentru că acesta este sensul și esența dialogului și întâlnirilor noastre. Uneori ajungem să ne spunem unii altora lucruri care nu ne rănesc. Când am primit premiul în 97, uh, un adversar politic uh, din uh, Algeria mi-a spus um, cu dispreț nu, nu credeți prea mult în diviziuni, nu în diviziune. Ba da, eu cred um, că trebuie să um, reunim părerile diferite și cred că acest lucru trebuie să se petreacă la nivel simbolic. Acest lucru uh, ne readuce la momentul prezent, pentru că am vorbit despre uh, primăvara arabă. Uh, lucrurile nu se schimbă peste noapte, nu se schimbă dacă nu se bucură de susținere din partea tuturor. Nu trebuie să credem că dacă informația circulă atât de repede prin intermediul mass media, totul se va și uh, uh, petrece, uh, că schimbările adevărate, profunde, se vor petrece peste noapte. Știți foarte bine ce înseamnă uh, o lacună, ce înseamnă uh, un lapsus. Arată, toate aceste lacune arată că există diferențe între stadiul în care ne aflăm noi și în stadiul în care sunteți dumneavoastră. De aceea sunt nevoit onor să mă exprim uh, dur, cu duritate uh, față de uh, persoane. Faptul că am primit primul Zaharov mi-a salvat probabil viața. Eu acum reușesc să-mi exprim opiniile în anumite foruri, aici cel mai adesea, dar totuși nu pot face nimic concret când alți argenieni, algerieni sunt privați de dreptul de a se exprima. eu uh, denunțam și spuneam ceea ce gândeau foarte mulți argenieni. Și la câteva săptămâni după ce mi-a fost decernat premiul, am primit o delegație um, europeană uh, care a spus că suflă un uh, vânt de libertate asupra Algeriei. Vă dați seama că lumea s-a înfuriat pentru că există de fapt o contradicție între aparență și realitate. Uh, Ehm, trebuie să nu pierdem totuși, să ne pierdem încrederea și credința în ehm, importanța angajării zilnice a oamenilor care fac parte din societățile democratice. Ehm, nu trebuie să ne pierdem speranța, trebuie să credem în puterea cuvântului fiecăruia. Trebuie să credem în libertatea spiritului, să credem în, în acțiunea politică și să credem în universalitate, în sensul în care în care uh, nici uh, dictatorii nu trebuie să dividă pentru a cuceri, nici ei nu trebuie să se uh, bazeze pe diviziunile uh, militare și să uh, uh, se impună astfel. Uh, trebuie să nu uităm nici aspectul economic, care este și el foarte important. Voi încheia uh, cu o, o ultimă observație. Mă iertați că am vorbit uh, atât de mult. Eu mă tem foarte mult că dacă uh, între gestul simbolic de a recunoaște luptele care se poartă pe întreaga planetă și uh, distanța dintre această recunoaștere și acțiunea uh, politică și uh, economică cotidiană, uh, concretă, cred că um, faptul că situația din Europa se agravează și cred că acest lucru ne va face ca în uh, câțiva ani uh, să fim nevoiți să primim printre noi laureați uh, ai uh, premiului Zaharov în Spania și în, alte, și în alte state europene, pentru că va trebui să ne gândim să apărăm drepturile omului și în aceste state europene. Mulțumesc. Uh, maybe... Uh, e adevărat, trebuie să ținem cont de toate observațiile pe care le-ați făcut, nu trebuie să fim pesimiști. Domnul Alexander Milinkevici are cuvântul acum a condus opoziția uh, rusă, uh, a candidat la președinție în 2005 și a primit în 2006 premiul Saharov. Alexandra, ai cuvântul. Domnule președinte, stimați prieteni, mă bucur că am ocazia să particip la această reuniune care este de mare importanță pentru noi toți. Mulțumesc organizatorilor. Este important că ne putem întâlni aici pentru că uniți suntem puternici, împreună, um, umăr la umăr, putem obține mai mult, putem uh, face ca și democrația în țările noastre să progreseze. Atunci când suntem uniți, constituim și un mai mare pericol pentru dictatori. Se tem de noi. La diversele reuniuni la care participăm, se pune adesea întrebarea cum ați ajuns să militați pentru democrație și ce întreprindeți pentru ca dictaturile să se prăbușească. E greu să dai un răspuns. Timpul va găsi răspunsul, dar noi luptăm pentru idealul pe care l-am îmbrățișat, iar la începutul anilor 2000, uh, au existat uh, revoluțiile colorate, portocalie în Ucraina, în alte țări. Dar am constatat că revoluția uh, nu este un pas suficient. Societatea trebuie să fie pregătită să recepționeze aceste schimbări pe care Revoluția și le propune. Pentru că Revoluția în sine nu duce singură la rezultatele scontate. Trebuie să recunoaștem acest lucru. În anul 2001, de pildă, am avut alegeri toți ne-am spus, bun, mergem la alegeri, dar de fapt alegerile acestea nu vor fi libere. Dar oamenii spuneau, nu mai vrem o dictatură, vrem să trăim mai bine. Și în felul acesta uh, au ajuns oamenii să protesteze în piețe, dar au fost calificați ca fiind teroriști. În zilele noastre uh, avem revoluțiile din nordul Africii și acestea sunt evenimente importante din punct de vedere istoric. Eu am uh, predat timp de patru ani în această regiune la o universitate, cunosc aceste țări Oare nu trebuie să ne întrebăm, nu pot fi libere toate popoarele? Nu putem să pregătim popoarele să trăiască libere? Cum poți să trăiești atâția ani într-o dictatură? Se spune că dictaturile pot să creeze riscuri pe termen lung pentru o regiune, dar eu cred că toți au dreptul să fie uh, Uh, uh, libere și o dictatură nu poate fi garantul unei situații stabile. Din potrivă. Tocmai de aceea mi se pare că cel mai important lucru este să înțelegem că atunci când milităm pentru libertate, acest lucru uh, nu se poate produce într-o secundă. Nu poți să bați din palme și lucrurile să se schimbe. Este nevoie de schimbarea unei mentalități, de un alt tipar de gândire. Și tocmai de aceea noi trebuie să creăm garanții în Europa ca să nu mai existe posibilitatea instaurării unor dictaturi. Deci noi uh, Trebuie prin sprijinul Uniunii Europene să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă mai bine care sunt avantajele unei democrații, care sunt avantajele integrării europene. Aceste aspecte sunt foarte importante și eu cred că prin asemenea programe putem învinge. Este nevoie de o strategie um, de apropiere de Uniunea Europeană. Altfel nu vom reuși să învingem în Rusia, în Belarus, în alte regiuni, nu vom reuși să ne depășim condiția actuală. Și um, ceea ce uh, a spus și Serghei și uh, Salima, există deținuți politici în țările în care există dictaturi, în Belarus, de pildă. Și avem și doi candidați la președinție care uh, în clipa de față sunt în închisoare. Dar astăzi um, are loc și procesul împotriva unuia dintre cei mai importanți activiști pentru drepturile omului din Belarus, iar procuratura de acolo um, a um, pronunțat o uh, sentință de închisoare de 5 ani pentru că Pasămite uh, s-a sustras plății impozitelor. Dar um, el, de fapt, dorea să apere um, mii de oameni care în clipa de față sunt în închisori pentru um, aceste sume de bani ar fi trebuit să plătească impozitele. Eu vă rog, susțineți luptător cum este acesta. Noi am declanșat o campanie pentru că în anul 2012 să îi se acorde premiul Nobel pentru pace acestui om, pentru uh, angajamentul său în apărarea drepturilor omului și cred că ar fi foarte important și pentru Belarus să uh, reușim. Mulțumesc foarte mult, Alexander, și acum o invit pe doamna Blanca Reis să ia cuvântul, cofondatoare a mișcării Ladies in White, femeile în alb, și o organizație din care făceau parte mame, soții, eh, fiice ale eh, unor politicieni eh, care erau deținuți politici. Sunteți deținătoarea premiului Saharov pentru anul 2005. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați prieteni laureați ai premiului Saharov, aș dori să vă transmit salutări din partea femeilor în alb și doresc să aduc și un mesaj uh, de uh, tristețe din Ruanda, unde lau au Poiant a decedat, era foarte angajată și membră a organizației noastre. Dar uh, mesajul nostru este un mesaj uh, pașnic de a continua lupta femeilor cubaneze. Și Berta Soie a sprijinit această mișcare și ea va conduce mișcarea noastră în viitor împreună cu uh, toate femeile care sunt membre ale organizației noastre. Guvernul cubanez uh, Um, a închis 75 de activiști pentru drepturile omului, iar femeile în alb um, au încercat să se apere, au încercat să acționeze pentru eliberarea prietenilor aflați în închisoare. Am organizat seri literare, am încercat să acționăm și în afara Cubei, să atragem atenția asupra eh, situațiilor eh, dificile, eh, condițiilor grele de detenție în Cuba. Și în clipa de față există 80 de cubanezi care sunt deținuți politici și uh, femeile în alb uh, au devenit în clipa de față celebre și în alte provincii din Cuba. Ne propunem să acționăm mai intens, să apărăm demnitatea cetățenilor, dreptul cetățenilor la liberă informare. Dorim să avem schimburi libere de vederi pe plan politic. Dorim Eh, să ne putem alege conducătorii liberi în țara noastră. Femeile în alb au fost într-un fel eh, flacăra care a declanșat procesul transformărilor din Cuba împreună cu cei care activează pentru drepturile fundamentale ale omului. Încercăm să jucăm un rol important pentru eh, libertate din Cuba și mulțumim Parlamentului European pentru că Uh, am fost sprijiniți de către o instituție a democrației legitime. Mulțumesc, mulțumesc pentru acest mesaj și trecem acum la uh, mișcarea uh, um, Raportelor Fără Frontiere, laureații din anul 2005 și avem și un purtător de cuvânt reprezentativ, domnul Olivier Bazil este vorba despre reporterii fără frontieră care militează pentru libertatea presei, care este atât de importantă în cadrul apărării drepturilor omului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Este întotdeauna o plăcere pentru un laureat al premiului Zaharov să participe la o reuniune la Parlamentul European. Pentru că în asemenea reuniuni întotdeauna participă și alți laureați ai premiului Saharov și uh, uh, este important să uh, avem asemenea întâlniri. Premiul Saharov întotdeauna a încercat să îi sprijine pe cei care militează pentru drepturile omului. Regret că o parte dintre ei încă nu pot să participe, dar poate va veni momentul când ne vom putea întâlni cu toții. Apreciez întotdeauna calitatea celor care intervin la aceste reuniuni, care uh, pun un bun diagnostic, fac o bună analiză a uh, situației și care uh, pornesc le acțiune. De 15 ani sunt membru al uh, mișcării reporterilor fără frontiere și important este să păstrăm uh, în spiritul nostru două cuvinte, coerență și acțiune. Coerență pentru că Uh, trebuie să salutăm apariția primăverii arabe uh, și în uh, interiorul instituțiilor europene și după aceea trebuie să ne întrebăm ce am putut noi să facem în ultimii 20 de ani, pentru că aceste regimuri nu au reușit să se mențină la putere întâmplător. Deci, noi trebuie să salutăm primăvara arabă rolul mass mediei electronice în uh, declanșarea acestor mișcări. Dar um, în același timp uh, trebuie să ne gândim că există și uh, organisme care încearcă să frâneze um, recurgerea la aceste mijloace tehnice noi, să te bucuri că există Facebook, că există internetul și că, pe de altă parte, există o hemoragie de inițiative legislative um, la anumite state membre, inclusiv din interiorul Europei, dar și din alte uh, locuri din lume care sunt foarte periculoase pentru că încearcă să cenzureze utilizarea acestor mijloace de informare. Deci, uh, noi, uh, sigur, Parlamentul European a votat rezoluții pe care noi, organismul nostru, uh, le salută. Pe de altă parte, nu putem condamna state terțe că nu respectă libertatea presei dacă chiar în state membre din Uniunea Europeană există o pierdere de credibilitate tot mai mare. Și eu cred că Uh, momentul ca uh, modelul european să se impună, uh, să nu se piardă cuceriri în ce privește libertatea de expresie. Pentru că Sigur, eu salut tot ceea ce s-a spus aici și am urmărit cu mare interes cartea albă pe care dumneavoastră o propuneți în domeniul mass media împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, dar uh, trebuie să ne gândim și că apar fisuri în modelul european în clipa de față. Deci nu uh, putem uh, susține pe cei care sunt victime ale angajamentului lor în țările în care activează victime ale um, fundamentalismului islamic, dar în același timp să uh, luăm uh, măsuri în Uniunul, uh, Uniunea Europeană care într-un fel intră în contradicție cu um, ceea ce prevăd libertățile omului. Deci eu cred că ar <laughs> trebui la un moment dat să dăm și premiul Saharov pentru uh, oameni care militează în Italia, în Grecia <laughs> pentru drepturile omului, pentru că mi-e teamă că Europa în ochii oamenilor uh, încă mai reprezintă ceva, dar apar fisuri și uh, își pierde din credibilitate. Eu cred că trebuie să acționăm coerent. Am uh, avut lansarea, deschiderea oficială a acestei esplanade Saharov și uh, mi-a făcut plăcere să văd numele Saharov acolo, dar această esplanadă trebuie să ne ducă și la casa Saharov, pentru că dacă Bruselul este capitala europeană, um, uh, trebuie să fie și gazdă a ideii Saharov și toate forțele trebuie să Uh, se unească, pentru că trebuie să fie o rețea în care să participe jurnaliști, avocați, care să acționeze și care să apere ideile pentru care a luptat Saharov. Dar, din păcate, um, există și um, jurnale, reviste care se află într-o situație foarte dificilă ca uh, cel care lucrează Salima, dar există și în alte țări Um, jurnaliști în situații dificile și, uh, din păcate, majoritatea celor care uh, dețin premiul Saharov încă se văd singuri în lupta lor. Eu cred că la Bruxelles uh, ei trebuie să aibă sprijinul necesar pentru a-și concretiza ideile. Pentru că noi vorbim de trei ani de aceste shelter city, ville refuge în franceză, deci uh, zone de refugiu. Dar, din păcate, sunt oameni care dintr-o țară într-alta au trebuit să se refugieze, nu s-au putut opri nicăieri. Dacă noi am putea la Bruxelles să uh, concentrăm uh, utilizarea tuturor forțelor pentru Eh, ca și în domeniul eh, electronic eh, oamenii să se poată servi de libertățile tehnologiei, ar fi minunat. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Sunt convins că noi vom lupta pentru modelul nostru și credem că acest lucru se va întâmpla peste tot, oricum Uniunea Europeană își ia acest angajament. De fapt, noi nu suntem în siguranță nicăieri și din acest punct de vedere cred că noi uh, suntem cu toții de acord. Dar ă, sigur am dorit să vă auzim și pe dumneavoastră dacă ați dori să interveniți. Vă rog. Mult obrigat, senhor presidente. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu îmi voi împărți intervenția în uh, două părți. Prima o gândisem uh, în prealabil, însă cea de-a doua a fost inspirată de prezentarea reprezentantului uh, Reporterilor Fără Frontiere. Eu cred că ar trebui să discutăm astfel de lucruri importante în această cameră. Și am luat notă de un aspect crucial pentru că cetățenii europeni au solicitat acțiuni în domeniul libertăților fundamentale și a libertății de gândire și deseori am solicitat o intervenție la nivel european, însă acest lucru este blocat din cauza principiului de subsidiaritate. Însă subsidiaritatea nu poate să asigure acest, această dorință a cetățenilor europeni care depășește frontierele. Eu cred că este o expresie clară a acestei idei în uh, rezoluțiile pe care le-am adoptat. În Ungaria, de exemplu, sau cu vis-a-vis -vis de Ungaria, Parlamentul European a fost unit în acea privință. Însă am spus că trebuie să luptăm împreună pentru libertatea presei. Însă oarecum mâinile ne sunt uh, legate. Nu am fost în măsură să impunem libertatea presei pentru Ungaria. Permiteți-mi câteva comentarii subcinte și uh, care doresc să le adresez direct colegilor noștri ruși de la memorie. A existat un apel în acest an după decesul Elenei Bona, văduva lui Saharov, Uh, cu solicitarea ca premiul sau titulară, titulatura premiului să fie schimbată în bona Saharov. Pentru că dânsa a desfășurat o campanie intensă pe tot parcursul anilor pentru libertatea de gândire, pacea internațională și a primit premiul Nobel și cred că ar fi o oportunitate unică pentru noi, în prezența laureaților uh, din Rusia. Aș dori să știu cum gândește populația din Rusia. Credeți că premiul Saharov ar putea defini premiul Saharov bună? Asta pentru a o omagia și pe dânsa. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai există și alte intervenții. Sunt uh, sigur, domnule Tavares, că ar trebui să cooperăm și cu alte organizații internaționale. Este, până la urmă, obligația noastră în a promova drepturile omului și de a milita pentru libertatea presei împreună cu Consiliul Europei. Dacă mai dorește cineva să intervine, vă rog să vă și prezentați. Președinte, mesdames et messieurs, merci. Domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc. Numesc uh, Anbar Misatani, sunt uh, activist, militez pentru drepturile omului în Iran. Doresc să vă spun că Parlamentul European și Națiunile Unite au condamnat uh, în repetate rânduri încălcările drepturilor omului în Iran. Din păcate, astăzi nu există niciun militant și niciun responsabil uh, pentru drepturile omului în Iran printre dumneavoastră. Știți foarte bine că situația drepturilor omului în Iran uh, este extrem de gravă, chiar catastrofică. După cum știți, uh, în fiecare zi au loc, um, se, se dau sentințe cu pedepsa cu moartea pentru tineri prin lapidare sau prin alte moduri. Iranul dorește să creeze internetul halal, adică să introducă un filtru de contrainformații. După cum știți, doi frați medici în Iran au luptat pentru a informa poporul uh, iranian în legătură cu SIDA în Iran. Din cauza acestor activități, ei au fost condamnați la 5 ani de închisoare. Eu uh, cred că acești oameni merită și ei premiul Saharov și trebuie să fie protejați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Uh, please, free, feel free to... Vă rog uh, să interveniți dacă doriți să adăugați ceva poate pentru a ne da un exemplu din țările dumneavoastră, pentru că sunteți aici din toată lumea. Fiecare contribuție este foarte importantă. Însă, desigur că la ora două vom începe prima masă rotundă de discuții. Dacă dintre dumneavoastră mai dorește cineva să adauge ceva, vă rog. Uh, uh, Mulțumesc. Dacă îmi dați voie, aș dori să dau un răspuns la propunerea de a modifica uh, titulatura premiului Saharov. Ar trebui poate spus că punctul de vedere dominant este acela că Elena Bona a jucat un rol important, însă nu e neapărat adevărat. Ei s-au cunoscut mult mai târziu, după prima publicare care a explodat ca o bombă în 1968. El uh, a publicat așadar înainte să o cunoască. Da, într-adevăr a fost o, un element important uh, din mișcarea pentru apărarea drepturilor uh, omului și memoria dânsei trebuie omagiată, poate printr-un alt premiu nou fondat. Însă, modificarea denumirii unui premiu care există deja nu mi s-ar părea o idee foarte productivă. Imaginați-vă că premiul Nobel pentru pace a suferi o modificare, s-ar numi Nobel Schweitzer sau Nobel Schweitzer Casan. Vedeți așadar că există totuși o tradiție și premiul Saharov uh, ființează deja de multă vreme. Dacă acesta nu este un argument suficient, cred că ar exista însă sponsor și un uh, juriu disponibil pentru a crea un premiu bonar, care ar putea deveni de asemenea un premiu important și semnificativ. Asta ar fi reacția mea. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru observațiile și explicațiile dumneavoastră. Dragi prieteni, permiteți-mi să să spun și eu uh, câteva cuvinte în încheierea reuniunii noastre de deschidere. Parlamentul European va continua în orice caz uh, activitatea sa pentru drepturile omului, inclusiv prin toate rapoartele noastre, care sunt uneori foarte profunde și directe, și prin uh, rezoluțiile de urgență, care de asemenea sunt foarte importante. Eu cred că, cu excepția unor cazuri foarte dificile pe care ar trebui să le apărăm în mod special, ar trebui să ne concentrăm asupra societății civile din toate țările dumneavoastră, pentru că oamenii trebuie să schimbe ceva, oamenii schimbă un sistem spre democratizare, ceea ce presupune colaborare, colaborare cu sute de mii dintre cetățenii dumneavoastră. Și este foarte important ca noi să vă avem pe dumneavoastră în acele țări. Pentru că pentru noi este mult mai ușor să demarăm o cooperare. Vom uh, fi activi și pe viitor, în decembrie. Doamna înaltă reprezentantă și vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Ashton, va prezenta raportul cu privire la situația drepturilor omului în Parlamentul European. Și ne dorim o dezbatere detaliată cu privire la activitatea uh, noului serviciu de acțiune externă creat. Diplomații noștri din cadrul acestui serviciu sunt dedicați acestei cauze a drepturilor omului. Și în ceea ce privește rețeaua noastră uh, a laureaților premiului Saharov pe care am creat-o. A fost o, un obiectiv foarte important și valoros pentru noi să creăm această rețea. Și vor exista reuniuni similare și pe viitor. Aș spune că ă, poate anul viitor sau peste 2 ani, dar în niciun caz mai târziu de uh, ă, 2 ani. Oricum, suntem foarte recunoscători că ne putem întâlni, pentru că, așa cum s-a spus, dacă suntem împreună, ne simțim mai puternici ca ființe umane și ne simțim mult mai puternici din punctul de vedere al luptei noastre pentru drepturile omului, văzându-vă aici cu noi. Vă doresc o dezbatere fructoasă, începând de la orele 2. Uh, de seară Vom avea de asemenea o reuniune importantă. Știm că drepturile omului și drepturile femeilor sunt același lucru, însă închei cu o veste bună. A sosit și ora mesei. Vă mulțumesc!